președinte, și mulțumesc uh, din nou membrilor Parlamentului pentru uh, comentariile foarte constructive. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru această recapitulare și concluzie. Vă anunț că există cinci propuneri de rezoluție pentru a încheia această dezbatere. Astfel am terminat acest punct de pe ordinea de zi și trecem la următorul punct, o declarație a Comisiei cu privire la punerea în aplicare a directivelor din primul pachet feroviar. Iar acum, din nou, dau cuvântul doamnei comisar, doamna Gheorgheva. Thank you very much, uh, uh Mr. Chairman. Uh, mulțumesc, domnule președinte, că m-ați, readus cu picioarele pe pământ de la spațiul aerian acum la cel feroviar. Este o onoare pentru mine să iau cuvântul în fața Parlamentului cu privire la acest subiect și doresc să vă mulțumesc pentru sprijinul acordat uh, Comisiei Europene în ceea ce privește aplicarea adecvată a primului pachet feroviar uh, de către statele membre, care este, bineînțeles, răspunderea lor. Comisia și-a respectat obligațiile în calitate de gardian al tratatelor, trimițând uh, avize motivate în ceea ce privește aplicarea incorrectă a primului pachet la peste 10 state membre și vă asigur că uh, nu vom uh, ezita să sancționăm uh, statele membre care nu aplică legislația cum trebuie, aducându-le în fața Curții Europene de Justiție. Procedura de încălcare este o chestiune care ține de Comisie și statele membre, dar iar serviciile Comisiei au uh, înaintat deja Comisia pentru Transport și Turism o listă completă a tuturor încălcărilor suntem de acord cu regretul exprimat de comisie în legătură cu faptul că nivelul investițiilor în domeniul feroviar uh, este totuși în continuare insuficient în multe state membre. Cu toate acestea, comisia nu este de acord cu declarația că Comisia nu s-a concentrat destul de mult în ceea ce monitorizarea pachetului feroviar. În pachetul feroviar uh, se stipulează că Um, statele membre trebuie să asigure un buget echilibrat uh, în ceea ce privește gestionarea feroviară. Iar în momentul în care această dispoziție nu a fost respectată, s-au uh, deschis uh, proceduri de încălcare. Unele grupuri de interese doresc să meargă și mai departe, spunând că Comisia ar putea să oblige statele membre să sporească investiția în sectorul feroviar în general. Poate că am dorit să se întâmple acest lucru, dar nu există un temei juridic în acest sens. Acestea fiind spuse, Comisia a făcut, a făcut o solicitare politică statelor membre în diverse rânduri, fiindcă ne dăm seama cât de importante sunt investițiile în sectorul feroviar pentru a avea un sistem de transport durabil la nivel european. Și recent s-a discutat acest lucru în contextul uh, norului vulcanic și implicațiilor pe care le-a avut asupra activității de transport aerian în, și nu numai în Europa și în lumea întreagă. Revizuirea primului pachet feroviar ar trebui să se ocupe de lipsa resurselor și a organismelor de reglementare. Vă asigur că, că următoarele propuneri ale Comisiei se vor ocupa de aceste subiecte. Acest prim pachet uh, va clarifica principii cum ar fi Uh, tarifele de acces, taxele de acces la infrastructură în conformitate cu Parlamentul European. În ceea ce privește uh, uh, poziția Comisiei, aceasta a fost mai foarte clar în comunicarea din mai 2006, gestionarii infrastructurii trebuie să fie independenți de întreprindere feroviare și uh, companiile feroviare, uh, holdingurile feroviare. Un holding nu ar trebui să aibă control operațional asupra, infra, asupra filialelor de infrastructură. Controlul uh, și independența sunt două principii care se exclud reciproc, nu le putem avea pe amândouă în același timp. Pe baza jurisprudenței Curții Europene de Justiție am stabilit criterii foarte clare de evaluare a independenței filialei de infrastructură și diferențierii sale de, de compania mamă, astfel încât sunt încrezătoare că Comisia va avea câștig de cauză pe viitor în uh, instanță. Se dorește aplicarea principiului reciprocității în egală măsură, dar acest principiu nu poate fi acceptabil în legislația europeană în general. Fiecare stat membre trebuie să respecte directivele europene în forma lor actuală, independent de ce fac celelalte state membre. Altfel, punerea în aplicare uh, va, uh, va, se va lua întotdeauna după statul care se mișcă cel mai încet. Sunt de acord cu criticile aduse aplicării primului pachet feroviar de către, state, de către statele membre și vă reasigur că Comisia uh, face tot ce poate în calitate de gardian al tratatelor, tratatului, dar nu ar trebui să fie singura care cere deschiderea piețelor feroviere și până la și a revitalizării sistem, sectorului feroviar ca, un, ca mod de transport eficient uh, și nepoluant. Sperăm că și dumneavoastră ne veți ajuta ca politica feroviară să fie încununată cu succes și uh, să reprezinte o soluție în actuala situație de criză economică cu care ne confruntăm. Bizottság nevében elmondott tájékoztatását. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații pe care ni le-ați prezentat, informații foarte valoroase. Ar, au acum cuvântul reprezentanții grupurilor politice, două minute fiecare. Mai întâi, Carlo Fidența, din partea grupului PP. Grazie, președinte. Signor comisario, onorevoli... Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, dragi colegi. Nu există niciun dubiu că primul pachet feroviar uh, a, ne-a consumat foarte mult timp. După cum știți, uh, cele trei directive au intrat în discuție în au intrat în vigoare în 2001, transpunerea trebuie să fie până în 2003, dar dată fiind revizuirea primului pachet, în afară de investiții pe care, așa cum a, despre care uh, doamna comisar a vorbit pe bună dreptate, cred că mai e nevoie de trei puncte necesare pentru implementarea pachetului despre care Comisia n-ar trebui să uite. În primul rând, să nu uităm de diversele probleme create de interpretările juridice diferite în ce privește uh, proprietarii și operatorii de interes. Aș vrea, aș vrea, aș vrea să clarificați acest lucru, doamne comisar. E o problemă cu care ne-am confruntat și uh, mai degrabă decât să se facă o reformulare, ar trebui să se facă o interpretare corectă și clară a pachetului. În al doilea rând, liberalizarea clară și totală a pieței trebuie să fie o prioritate pentru toate statele membre. Cum știm toți, suntem în favoarea liberalizării, dar puțin suntem gata să uh, începem chiar la noi acasă cu uh, liberalizarea. Deci, implementarea pachetului este vitală pentru a obține acest rezultat și aș vrea ca și Comisia să-și crească eforturile în această direcție. În al treilea rând, nu este posibil ca oamenii să, ca să se opereze monopoluri absolute în cadrul frontierelor naționale ale unui stat, ale unui stat membru și să concureze împotriva unor țări care și-au pierdut uh, uh complet piața internă. Deci de ce, de ce să nu împărtășim toți uh, ideea unei liberalizări totale? trebuie ca principiul reciprocității să se aplice. Acesta este vital. El trebuie să ducă la o deschidere corectă a piețelor. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Are cuvântul acum domnul El Cadraui din partea socialiștilor și democraților. Dank u wel, meneer de voorzitter, mevrouw de commissaris. Als we de... Domnule președinte, domnule comisar, Dacă ne uităm la distribuția cotei de piață în domeniul feroviar, transportul de marfă s-a stabilizat în jurul unui procent de 10%. Dacă vrem să facem ceva în acest sens, există o serie de măsuri care pot fi luate. Nu este vorba doar de tranzit, ci și de interoperabilitate tehnică, despre finanțarea unor infrastructuri noi și uh, menținerea infrastructurilor vechi. Bineînțeles că arhitectura de piață ține de aceste lucruri, de aceea pachetul feroviar a fost atât de important, a fost uh, aplicat în 2001, abord, adoptat în 2001, ar fi trebuit să fie transpus în 2003, însă mai multe state membre nu au implementat corect acest pachet, ceea ce este inacceptabil. Comisia a așteptat prea, prea mult timp. Există aici trei probleme principale. Avem nevoie de un organism de reglementare independent cu resursele necesare pentru a impune o liberalizare uh, corecte și avem nevoie de o independență reală a directorilor de infrastructură pentru a avea situații uh, echivalente pentru toți actorii de pe piață. De asemenea, nivelul tarifelor de infrastructură trebuie să fie examinat. Pentru că uh, transportul feroviar trebuie să devină competitiv în ceea ce privește liberalizarea, acum trebuie să punem accentul pe implementarea corectă a primului pachet pentru transportul de pasageri la nivel internațional. Mulți nu vor să se liberalizeze uh, acest transport, însă trebuie să asigurăm un nivel înalt de servicii publice. Avem nevoie de transport feroviar eficient și confortabil pentru cetățeni este un obiectiv pe care, pe care trebuie să ne-l stabilim uh, pentru noi, nu doar un, liberalizarea în sine. Vă mulțumesc. Acum două minute, doamna Meissner, din partea grupului liberalilor. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, Ați trecut uh, de la spațiu aerian la cel feroviar uh, și adesea în politică se spun foarte multe lucruri minunate, dar uh, nu există și fapte care să sprijine aceste vorbe frumoase, fiindcă comunitatea europeană are multe țeluri mărețe, iar uneori le atingem, alteori nu. Și când vine vorba de pachetul feroviar, piața internă, am, uh, suntem departe de a ne atinge țelurile, astfel încât trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva Uniunea Europeană uh, este mai degrabă o pisicuță decât un tigru și nu avem destulă forță să ne atingem uh, obiectivele. Noi dorim o autoritate de reglementare independentă, Bineînțeles, în Germania lucrurile nu merg rău în sectorul feroviar, dar asta nu înseamnă că suntem într-o situație optimă. Desigur, dorim să ne asigurăm că, că se poate asigura un teren al competitivității. Este păcat că avem 27 uh, de state membre. Bun, Malta și Cipru nu au sistem feroviar, dar uh, Um, Marea Britanie, Finlanda și Olanda au transpus această directivă, însă celelalte state nu și-au făcut lecțiile. Și iată, noi am permis uh, să, se perpetueze această situație, fiindcă nu am uh, făcut avertismente și nu am impus sancțiuni acestor state membre care uh, nu-și fac datoria. Deci înseamnă că nu luăm lucrurile în serios și asta în situația în care toată lumea ar avea de câștigat de pe urma deschiderii pieței feroviare. Toată lumea spune acest lucru, dar până la urmă sunt mai vorbe frumoase în spatele cărora nu se află fapte și totul este foarte confuz. Trebuie să înregistrăm progres până la urmă. La Saragossa am uh, am conchis că avem o lipsă de resurse financiare. E clar că noi dorim să promovăm uh, proiectele transfrontaliere, trebuie să le cerem statelor membre să facă mai mult. Situația este dificilă, dar trebuie să facem ceva. Vă mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este domnul Kramer din partea verzilor. Herr Präsident, Frau Kommissarin, meine liebe Kolleginnen und Kollegen. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, primul pachet feroviar a fost uh, ar fi fost menit să fie transpus până în martie 2003, dar 22 de țări membre n-au făcut încă acest lucru. Abia în iunie 2008 Comisia a început uh, să acționeze deci asta trebuie să fie un avertisment pentru aceste state membre, dar și pentru Comisie care este gardianul tratatelor. Trebuie să separăm rețeaua și operatorii. Prețurile trebuie să fie corecte și transparente. Gândindu-mă la Germania, propria mea țară, pentru uh, S-Bahn, pentru linia uh, din sud, uh, te poți trezi că plătești de două ori mai mult decât plătești uh, în nord sau în zona rurului. Deci trebuie să acționăm uh, să schimbăm această situație. Avem nevoie de deschiderea pieței și de reciprocitate. Uh, nu se poate accepta situația ca operatorii să-și protejeze piețele interne și să fie competitori feroci în alte țări. Comisia este gardianul tratatelor și trebuie să implementeze legea. Dar uh, aici nu e vorba doar de competiție, concurență neloială în uh, domeniul feroviar, ci și în domeniul uh, aerian sau rutier. Toate acestea trebuie să înceteze. La fel, uh, în ce privește taxele, sistemul de taxe, acesta trebuie armonizat, nu trebuie puse taxe doar pe autostrăzi și nici în cazul autostrăzilor nu se plătesc taxe peste tot și nu, to- nu uh, la același nivel. Uh, de asemenea, în ce privește problemele pe care le creează mediul înconjurător, știm foarte bine că costurile de mediu, se spune cel puțin din statistici că sunt 30 de Uh, miliarde de euro pe an. Pe de altă parte, nu, se, nu există niciun fel de uh, taxă pe kerosen. Uh, transportul rutier este penalizat, transportul aerian nu este penalizat. 85% din uh, certificate uh, sunt uh, practic date gratis. Asta este o situa- situație ridicolă care trebuie să înceteze. Avem nevoie așadar de concurență loială și nu doar în cadrul sectorului uh, feroviar, ci și între diversele tipuri de transport. Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, are multe lucruri de făcut și de rezolvat. Ar trebui să se apuce, să o facă și apoi să garanteze situația. Kramer úr, most pedig... Mulțumesc foarte mult pentru contribuție, domnule Kramer. Următorul vorbitor este Jacques Iena, în numele Stângii Unite Europene. Aveți cuvântul timp de 3 minute. Se deplasa Libertatea de uh, circulație este un drept esențial al oricărui cetățean european este indispensabil să avem acces la un transport sigur, de calitate, ecologic și accesibil financiar tuturor. Este vorba de un serviciu public performant care să lege toate teritoriile. Ceea ce înseamnă întreprinderi feroviare integrate, publice, care să permită cooperarea la nivel european. Călătorii sunt cetățeni cu drepturi și nu sunt doar clienți uh, din punct de vedere al cifrei de afaceri. Noi trebuie să ne angajăm ca transportul feroviar să uh, uh, fie unul care să respecte cetățenii. Nu trebuie să uh, exploatăm aceste companii, nu trebuie să distrugem companiile feroviare naționale. Am mers cu prostia până la a cheltui milioane de euro pentru locomotive care pot să pentru că și acum avem locomotive care nu pot să mai tracteze și trenuri de uh, călători și trenuri de marfă am ajuns la o scădere importantă a nivelului de securitate. Dacă se separă infrastructura și serviciile și acordăm responsabilitatea securității unei a treia entități, ne jucăm cu viețile utilizatorilor. Accidentele feroviare s-au înmulțit în ultimii ani, este vorba de o consecință logică a unei politici irresponsabile. Cu pachetul feroviar, în loc de a se moderniza căile ferate din Europa sau dezorganizat aceste uh, întreprinderi, organ- organizând o concurență stupidă în detrimentul coerenței rețelelor de uh, dezvoltare și de proximitate. Acum se circulă mai încet pe rețelele feroviare Uh, franceze decât acum 5 ani. Ni s-a promis că vor scădea prețurile, însă s-a întâmplat contrariul. Ca și în sectorul energetic, prețurile pentru utilizatori au crescut și uh, SNCF, uh, compania feroviară franceză, este cel mai mare consumator de electricitate. Pentru uh, a introduce concurența, Uh, Comisia Europeană ne obligă, obligă uh, SNCF să uh, plătească cu 20% mai mult factura sa energetică. Vă mulțumesc. Următorii oratori vor avea dreptul să intervină câte două minute. Urmează acum domnul Cancian din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. După părerea mea, am așteptat această reformulare a pachetului feroviar de 20 de ani. Și nu cred că ar trebui eh, să facem din asta o obișnuință. Noi dorim eh, o rețea de transport marfar competitivă și încercăm să îmbunătățim transportul feroviar, iar acest lucru ar fi trebuit să, să fie făcut posibil prin eliminarea tuturor barierelor fizice și administrative. Trebuie să liberalizăm piața și să desfințăm toate piedicile, să simplificăm procedurile și, în egală măsură, să ne asigurăm că avem uh, o piață adevărată, reciprocă. S-a vorbit despre acest lucru de multe ori și mai ales în seara aceasta. Dar când vine vorba de separarea infrastructurii de operatori, este o inițiativă lăudabilă, fiindcă companiile private sunt uh, foarte binevenite aici. Iar uh, totul s-a, uh, ar trebui să se întâmple în mod transparent într-o piață liberă. Avem nevoie de o astfel de piață astăzi, mai ales în perioada aceasta de criză, de greutăți economiei și financiare. Avem nevoie de mai multe investiții pe piață, iată de ce Europa ar face bine să aloce finanțarea necesară sectorului financiar pentru a atrage investiții private și astfel uh, să recuperăm vremea pierdută. Trebuie să ne gândim, bineînțeles, și la ocrotirea mediului și la siguranță, bineînțeles. Aceste două concepte trebuie să fie garantate. acesta fiind spuse, a venit vremea ca Comisia să ne răspundă foarte clar la întrebări. Vă mulțumesc foarte mult! Următorul vorbitor este Brian Simpson. Două minute. Domnule președinte, membrii Parlamentului și aduc aminte că am mai avut o dezbatere în, această, în acest Parlament și am subliniat în situația lamentabilă începește implementarea primului pachet uh, în cadrul statelor membre. Rezoluția este un follow-up a acelei dezbateri și sper că uh, Uh, se înțelege că Parlamentul se așteaptă nu numai ca statele membre să implementeze ce au uh, acceptat în 2001, ci și ca și Comisia să se asigure că acest lucru se întâmplă. Prima directivă feroviară ar trebui transpusă, așa cum a spus domnul Filanț, până, uh, ar fi trebuit transpusă până în martie 2003. Faptul că 22 de țări membre n-au făcut acest lucru arată că n-au existat niciun fel de eforturi din partea statelor membre și în ciuda afirmațiilor Comisia aceasta n-a făcut niciun efort ca să protejeze legislația europeană. Acest eșec ne reamintește de multele obstacole pe care încă le mai avem atunci când încercăm să revitalizăm uh, sectorul feroviar european și uh, interesele divergente în jurul acestei industrii. Sigur, am văzut cum uh, o companie și o majoră feroviară a făcut lobby împotriva raportului Marinescu. Din fericire au dat greș jenant Însă asta arată odată în plus că uh, statele membre în continuare se gândesc uh, la ele și nu la interesul european. Domnule președinte, cred că Comisia de Transporturi își începe să-și piardă răbdarea privind lipsa de progres a acestui dosar. Această lipsă de progres ștrangulează capacitatea căilor ferate europene de a uh, opera eficient și situația din statele membre nu face decât să subliniez încă o dată nevoia de a acționa. Avem nevoie de o perspectivă cu adevărat europeană în domeniul feroviar și asta nu se poate realiza decât dacă toți actorii sunt angajați față de acest scop. Domnule președinte, ne așteptăm ca Consiliul să-și respecte acordul și uh, Comisia să se asigure că se întâmplă acest lucru. Comisia ne-a dat niște asigurări în seara aceasta, dar vrem să vedem și niște acțiuni. Astăzi este ziua domnului Kramer și sper că Uh, vom reuși să aplicăm acest pachet uh, în timpul vieții dumisale și a noastre a tuturor. Președintele, mulțumesc foarte mult. Vă uh, felicităm, domnule Kramer, și vă spunem la mulți ani. Și acum dau cuvântul domnului Tusas. Ai cu plutul και παράδοση του στα χέρια των monopolion. Vă mulțumesc. Eu sunt de părere că acest pachet feroviar ne arată cum sunt văzute bunurile publice. Vedem că liberalizarea nu a fost înfăptuită în majoritatea statelor membre, pentru că lucrătorii au încercat să oprească monopolul companiilor în Franța, Grecia și în alte state ale Uniunii Europene. În Grecia au fost uh, stopate anumite legături. Uh, Guvernul socialist și alte instituții din Grecia au fost de acord că nu mai există segmente profitabile în anumite regiuni ale Greciei. Uniunea Europeană nu încearcă să redeschidă aceste segmente, așa încât Grecia are o industrie feroviară care se irosește. La fel și autoritățile, eh, infrastructurile autorităților portoare. Este vorba de o situație scandaloasă care a fost acceptată fără a se încerca nicio rezolvare. Ceea ce, bineînțeles, duce la exploatarea forței de muncă și a bunurilor acestora. Bineînțeles că nivelul de securitate pe căile ferate scade, ceea ce înseamnă un număr mai mare de accidente și pierderi economice. Transportul este vital pentru circulația persoanelor, este un drept al cetățenilor, inalienabil. Vă mulțumesc, domnule Tusas, și ultima intervenție a, aparține domnului Bach, care are cuvântul. Două minute. Comisar. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Această rezoluție cere Comisiei să atingă unul dintre obiectivele legislației europene pentru sectorul feroviar și anume să creeze o piață de transport feroviar transfrontalieră. Aș dori să vă reamintesc că motivul pentru care aceste directive nu au fost aplicate cum trebuie nu este doar lipsa de bunăvoință din partea statelor membre, ci și lipsa unei clarități juridice unele state membre au găsit soluții naționale pentru sectorul feroviar care nu se opuneau deschiderii pieței, dar realitatea de la fața locului nu permitea o armonizare tehnică între statele membre, precum și diferențele în termen de sisteme de securitate pentru materialul rulant. Au uh, creat piedici în calea unui transport feroviar transfrontalier. O chestiune care nu a fost analizată destul uh, reprezintă aspectele sociale, cum ar fi formarea profesională. Trebuie să se țină cont de acest aspect, iar o altă uh, problemă, o altă sursă de blocaj uh, a traficului feroviar reprezintă punctele de trecere de frontieră. Trebuie să facem mai multe pentru a ne asigura că avem un uh, transport uh, transnațional uh, lin, de pildă între Luxemburg și Germania s-a vorbit despre extinderea ecartamentului de mult timp, fiindcă, dar uh, prioritatea economică a fost alta. Rugăm Comisia să dea dovadă de aceeași hotărâre ca și în domeniul concurenței și pentru armonizarea tehnică și extinderea infrastructurii. Vă mulțumesc! Elérkeztünk a Mulțumesc, că am ajuns uh, acum uh, la intervențiile spontane. Asszony, kérem, hogy vegye át a szót. Doamna Țicău

Următorul vorbitor este domnul Vașca. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi, vorbim despre implementarea primului pachet, primei directive privind uh, transportul feroviar. Transpunerea ar trebui să aibă până în 2003 loc și cu toate astea până astăzi 22 de țări nu au transpus directiva, prima directivă. Oare n-ar trebui să ne gândim dacă regulile de implementare ale acestui prim pachet sunt suficient de bune? Pentru că am văzut că majoritatea țărilor nu uh, au implementat directiva, nu au implementat pachetul. N-ar trebui oare să ne întâlnim cu ministrii naționali ai transportului și poate din acest dialog uh, să se facă oarecare progres în ce privește implementarea acestui pachet în beneficiul uh, transportului feroviar rutier. Mulțumesc, președintele. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru această contribuție și acum aș vrea să o rog pe doamna Gheorgheva să răspundă la aceste comentarii. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Încă o dată vreau să mulțumesc Parlamentului pentru acest acest angajament foarte util și care este chiar oarecum emoțional, pentru că cu toții vrem să vedem în, până la sfârșitul vieților noastre că vom avea în final un sistem uh, feroviar uh, european integrat. Sperăm că vom trăi suficient de mult ca să vedem asta. În uh, activitatea mea trecută am fost implicat în restructurarea căilor feroviare în două țări care acum sunt membre în Uniunea Europeană și știu cât de dificil este să faci să progreseze un sistem care are niște tradiții foarte Uh, îndelungate și are un număr enorm de uh, angajați, are multiple interese în jurul său și uh, cred că nu putem face altceva decât să perseverăm pentru că un sistem feroviar integrat este absolut esențial pentru bunăstarea europenilor și de asemenea pentru competitivitatea regiunii noastre pe glob. Noi, la Comisie, luăm foarte în serios comentariile dumneavoastră și vom continua să încercăm să facem progrese în ce privește inițiativele din, acest din acest domeniu. Nu cred că e vorba de un așa numit tigru de hârtie dacă ne uităm la câte proceduri de încălcare a tratatului uh, s-au declanșat. De ce a durat atât de mult? A durat atât de mult pentru că a fost un proces de uh, Uh, angajament cu statele membre, a mai fost și o extindere care a adus noi elemente în sistem și o încercare a Comisiei ca acest dialog cu statele membre să aibă sens. Cu alte cuvinte, le-am tra- transmis niște chestionare serioase, am uh, analizat cu grijă răspunsurile și am făcut un follow-up cu statele membre ca să avem uh, niște rezultate uh, concrete și serioase. Procedurile de infringement, de încălcare a tratatelor europene, nu sunt un obiectiv în sine. Uh, scopul este să ajungem la o piață feroviară funcțională care să permită uh, servicii mai bune și mai sigure și mai orientate spre consumatorii noștri și spre întreprinderile noastre și din acest punct de vedere, reformularea primului pachet feroviar va fi menită să simplifice și să clarifice prevederile existente pentru a facilita implementarea lor, dar de asemenea să le și modernizeze. Și aici aș vrea să mă refer la două chestiuni care au fost ridicate. În primul rând, nivelul de siguranță. Datele statistice sunt categorice, nivelul de siguranță a crescut de la începutul deschiderii pieței Însă, din moment ce vorbim aici despre viețile unor oameni, dacă avem și un singur accident, asta e uh, prea mult. Deci, evident că trebuie să facem eforturi să creștem în continuare nivelul de siguranță. Și, de asemenea, uh, au fost două intervenții care se refereau la impunerea obligației uh, serviciului public. Aș vrea să clarific faptul că primul pachet feroviar nu este un obstacol în calea serviciului public obligatoriu. Aceste chestiuni sunt reglementate de o altă lege, în mod separat, și prin urmare ele pot fi susținute și urmărite. Din moment ce multă lume a vorbit despre strategie și direcții strategice, aș vrea să vă împărtășesc uh, cele trei priorități principale pe care le avem și care reflectă multe din comentariile care s-au făcut. În primul rând, îmbunătățirea condițiilor de acces la piață și transformarea lor în condiții cât mai transparente și non-discriminatorii. În al doilea rând, crearea unui cadru de reglementare care să stimuleze atât investițiile publice cât și cele private în sectorul feroviar. Și în al treilea rând, un lucru despre care mulți ați vorbit, Uh, întărirea uh, supravegherii de reglementare a pieței feroviare pentru a asigura concurență loială între operatori și până la urmă costuri mai mici pentru cei care folosesc serviciul feroviar. Comisia va angaja un dialog cu ministrii transporturilor din țările membre. De fapt, există formul permanent al ministrilor de transport din țările membre uh, Acolo s-a discutat aceste probleme și ne vom asigura că uh, această problemă rămâne pe agenda forumului. Uh, în curând vom adopta propunerea de reformulare, de reformare, pentru ca aceasta să fie trimisă Parlamentului în septembrie și sper să avem o cooperare fructuoasă cu dumneavoastră în următorul proces legislativ și cu siguranță rezultate vizibile și tangibile în perioada vieții noastre sau poate chiar mai devreme. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, uh, doamna comisar. Avem uh, multă treabă și la Parlament și la Comisie pe acest subiect, asta e foarte